a participat la a treia întâlnire interparlamentară cu Parlamentul European și a avut o dezbatere foarte interesantă cu omologii din Parlamentul European. Și de aceea ne bucurăm să vedem cum toți aceștia contribuie la rezolvarea divergențelor pe